Il Presidente. Allora. Eh, buon pomeriggio a tutti, la seduta... Bună ziua tuturor, ședința este reluată. Procesele verbale de la ședința de ieri sunt disponibile, există observații? Cred că nu, atunci Procesele verbale sunt considerate aprobate. Avem pe ordinea de zi dezbaterea comună